comisar Barnier. Declar ședința deschisă. Primul punct pe ordinea de zi, declarația Comisiei în ce privește în încheierea uh, stabilirii pieței digitale uniforme. Dau cuvântul comisarului Barnier. Bonjour, monsieur le président. Euh, bonjour, mesdames et messieurs les députés. Bună dimineața, domnule președinte, doamne și domnilor deputați. Înainte de a vorbi despre subiectul de pe ordinea de zi, vreau să mulțumesc uh, parlamentarilor care se află aici și Parlamentului în general pentru susținerea pe care ne-a oferit-o într-o negociere importantă pe care tocmai am încheiat-o la Marrakesh și pentru care ați votat o rezoluție quasi unanimă în ce privește accesul nevăzătorilor la, într-un format accesibil la cărți. A fost o negociere internațională foarte dificilă care s-a încheiat săptămâna trecută și ați votat de altfel și o rezoluție aproape în unanimitate pe acest subiect, o rezoluție față de care mă angajasem și eu în numele Uniunii Europene. Iată, așadar, am avut un rezultat pozitiv. Vreau să vă spun că lucrurile progresează pentru această Europa a cetățenilor, la care ținem atât de mult. Nu suntem departe de piața digitală, care are un potențial considerabil dacă europenii ar face un progres de doar 10% în utilizarea broadbandului, ar crește cu 1% PIB-ul. Dacă comerțul electronic ar reprezenta 15% din comerțul total în loc de 5% cât este acum, am câștiga 1,7% creștere economică. Se știe că economia digitală creează 2,6 locuri de muncă pentru fiecare loc de muncă pe care îl distruge în restul economiei. Deci acest uh, plus de creștere economică trebuie căutat, trebuie să mergem după el și să-l căutăm, cum spunea Malcolm Harbour. Știm cu toții că în proiectul pe care l-am lansat împreună acum trei ani, uh, Single Market Act, trebuie să facem eforturi și de aceea colaborăm cu dumneavoastră de trei ani pentru acest nou cadru de reglementare mai dinamic menit să dezvolte piața unică digitală. Acțiunea noastră se înscrie într-o continuitate, să nu uităm că există directiva drepturilor consumat, privind drepturile consumatorilor, a cărei transpunere este așteptată la sfârșitul anului și care va contribui la creșterea încrederii consumatorilor uh, uh, în online și în piața digitală unică. În acești trei ani ne-am uh, înscris eforturile într-o strategie. Ambiția generală a fost definită de strategia digitală a colegei mele Nelly Cruz, elanul colectiv al Single Market Act 1 și 2 și apoi am mai avut planul de acțiune, un plan țintit de acțiune pentru comerț și serviciile online uh, pe care l-am uh, susținut în comisie cu Nelly Cruz și de acum înainte îl vom susține împreună cu noul nostru coleg croat uh, Neven Nimicea. Iată cea, care au fost eforturile care ne-au apropiat de scopul nostru, piața unică, care reprezintă un atu principal în această perioadă de criză și care trebuie să funcționeze mai bine și să treacă prin această revoluție digitală. Aș vrea să spun câteva cuvinte astăzi și despre trei texte importante pe care am găsit un acord împreună cu Consiliul uh, de Ministri. Reglementarea online, rezolvarea online a litigilor de consum, adoptată în aprilie, directiva privind operele orfane sau facilitatea Connecting Europe, care este un instrument de finanțare pe care s-a ajuns la un acord pe 27 iunie, deși trebuie să spun că anvelopa de credit pentru rețele digitale este mult sub ambițiile noastre inițiale. Iată așadar bilanțul. Uh, nu o să mm, adăst asupra lui acum. Mai sunt de asemenea discuții care au acum loc în ce privește propuneri de reglementare privind dreptul comun în domeniul vânzărilor care sunt uh, urmărite îndeaproape de președintele Elene și de domnul Berlinger, Luigi Berlinger. De asemenea, directiva privind identificarea electronică și uh, serviciile care necesită încredere, uh, o propunere de regulament privind protecția datelor, unde raportor este domnul Kelly. Este o, miez, o miză majoră, începește încrederea în universul digital. Apoi, regulamentul privind drepturile de gestiune colectivă, Mariel Galo, dezvoltarea licențelor multiteritoriale, Uh, propunerea de regulament pentru reducerea costurilor uh, broadband. Aici este raportor doamna Herzog. Și de câteva zile am făcut o propunere în ce privește facturarea electronică, conform analizelor noastre, doamnelor și domnilor deputați. Simplul fapt de a putea dezvolta această facturare electronică ar genera economii de 2 miliarde de euro în uh, achizițiile publice. Iată așadar, uh, aș dori ca la sfârșitul acestui an sau la sfârșitul mandatului noastră să încheiem aceste inițiative. În fine, trebuie să vă spun că s-au definit strategii specifice planul nostru de acțiune privind jocurile de noroc online pe care îl urmărește Ashley Fox și mă gândesc și la raportul din propria inițiativă lui Jürgen Kreuzmann pe acest subiect. Strategia pentru cloud computing, uh, cloud computing uh, de care se ocupă doamna del Castillo Vera și în fine marele dosar al domnului Schwab și anume eh, cibersecuritatea, securitatea cibernetică. Și eh, dacă este să vorbim de un subiect de actualitate, eh, spionaj american sau alte tipuri de spionaj care îi cade victima Europa, dincolo de protecție, de apărare, de nevoia de protecție și de apărare, cred că această criză ne încurajează să ne dotăm cu instrumente care să ne dea autonomie strategică. Și vreau să menționez doar două subiecte care fac parte din această autonomie strategică. Cloud computing sau securitatea cibernetică. Dar mai sunt și altele. Galileo sau capacitatea de a păstra și de a salva întreprinderile europene de telecomunicații. Iată așadar toate subiectele pe care le aveți în fața noastră. Știu că sunt foarte multe, foarte multă muncă și încă mai avem și alte lucruri importante de făcut, așa spune și rezoluția dumneavoastră și este și concluzia grupului condus de colegul noastră, uh, domnule Cevaria și domnul Harbour, privind comerțul electronic. Suntem conștienți de această realitate și de aceea am dorit să dezvoltăm trei axe, trei direcții de lucru uh, de-a lungul cărora să facem propuneri. Mai întâi privind potențialul comerțului electronic, cu o perioadă normală de consultare publică, uh, aproape terminată, suntem acum deja la momentul acțiunii. Uh, două elemente esențiale au fost identificate aici în ce privește comerțul electronic. Mai întâi vom propune în următoarele două săptămâni o modernizare ambițioasă a pieței serviciilor de plăți electronice și ne vom uh, apleca asupra recomandărilor raportului doamnei Teru acest pachet va cuprinde revizuirea directivei privind serviciile de plată, precum și o propunere legislativă specifică, pragmatică, privind comisiile de interschimb. Trebuie create condițiile unei inovări mai puternice în acest sector. Bineînțeles, trebuie să dezvoltăm concurența, să facilităm accesul noilor consumatori la piață, dar de asemenea, pentru că vorbeam de consumatori, să oferim mai multe variante, uh, începește metodele de plată și mai multă securitate pentru a uh, reduce temerile care există. În fine, în toamnă vom propune un sistem mai eficace și mai atractiv pentru transportul internațional și livrarea coletelor Uh, sigur, ținând din nou seama de raportul domnului Cevaria, asta pentru a îmbunătăți situația consumatorilor, dar și a întreprinderilor, mai ales uh, IMM-urilor, care vor să-și dezvolte vânzările transfrontaliere online și să beneficieze astfel de ceea ce numim uh, de efectul pozitiv creat de internet. Livrarea coletelor încă e o problemă, livrările transfrontaliere costă de 3-5 ori mai mult decât livrarea locală și uh, până la 6% din comenzile online sunt abandonate din cauza problemelor de livrare. Înțelegem această provocare și ne concertăm împreună cu toți actorii implicați în uh, subiect și în special, doamnelor și domnilor uh, deputați, cu operatorii poștali, a căror dorință de a progresa pe acest subiect o cunosc. A doua axă, a doua direcție este modernizarea dreptului european privind drepturile de autor, legislației europene privind drepturile de autor, uh, se dezvoltă servicii complet noi, se uh, dematerializează conținutul și asta facilitează difuzarea culturii, dar asta de asemenea poate amenința, poate fragiliza echilibrul financiar al creatorilor. Dreptul de autor care se bazează în mod istoric vorbind pe teritori- teritorialitate Uh, este afectat de mediul uh, digital care nu are uh, frontiere. Comunicarea digitală nu trebuie să fie un obstacol în dezvoltarea economică, ci un facilitator al creșterii economice și al inovării. În decembrie 2012 am definit două linii de acțiune. Mai întâi, procesul de licențiere pentru Europa este un dialog cu părțile implicate pentru a avea propuneri concrete, inițiative concrete și răspunsuri concrete la principale frustrări ale cetățenilor, ale consumatorilor, mai ales ale tinerilor. De exemplu, uh, imposibilitatea de a avea acces la copii audio-vizuale, cum este uh, televiziunea înregistrată, de exemplu, pe o bază transfrontalieră. Avem un grup de lucru de șase luni uh, chiar și chiar în această după-amiază va avea loc o sesiune de evaluare la jumătatea termenului activității acestuia. În paralel, Comisia continuă activitățile juridice și economice, începește analiza achiului uh, în domeniul dreptului de autor și o inițiativă eventuală ar trebui să se bazeze pe identificarea clară, precisă, incontestabilă a problemelor și ar fi vorba eventual de o soluție legislativă care să ne permită să luăm o decizie în 2014 privind oportunitatea unor propuneri de reformă pe plan legislativ. Încă o dată spun oportunități, oportunitatea reformelor. În al treilea rând, dorim să facem progrese împreună spre o piață unică a telecomunicațiilor. Vă împărtășim diagnosticul privind slăbiciunea pieței europene a telecomunicațiilor, așa cum au spus de altfel doamna Trotman și domnul Rod în rapoartele lor constatăm că Europa a pierdut teren în serviciile de telecomunicații în fața concurenței mondiale și din acest motiv Consiliul European a cerut crearea unei veritabile piețe unice a telecomunicațiilor noi lucrăm în această direcție și încercăm să traducem în realitate două principii cheie ale tratatelor și anume libera prestare a serviciilor, deci toți operatorii să poată oferi aceleași servicii tuturor clienților oriunde s-ar afla în Uniune și în al doilea rând libertatea pentru toți europenii și pentru toate întreprinderile să beneficieze de serviciile digitale pe care le aleg uh, de oriunde ar veni acestea din, uh, din Europa, de oriunde ar proveni ele. Uh, intenția noastră este să prezentăm uh, prin uh, vocea doamnei Nelly Cross propuneri concrete la începutul lunii septembrie în vederea Consiliului European din octombrie. Iată de ce cred că susținerea critică, dar constructivă a Parlamentului European va fi extrem de importantă. În concluzie, doamnelor și domnilor deputați, o prioritate evidentă va fi adoptarea rapidă împreună cu noastră a numeroaselor propuneri legislative care încă sunt în discuție, ne vom uh, orienta eforturile uh, pe termen lung și vom uh, lua toate aceste inițiative pe care le-am descris în domeniul telecomunicațiilor și rezoluția pe care o discutați astăzi este extrem de importantă pentru a ne încuraja, dar și pentru a se asigura că noi, Comisia, ne facem treaba. Dezbaterea publică e foarte animată și va rămâne foarte animată până în septembrie, octombrie în cadrul uh, lunii uh, pieței unice, Single Market Month, această dezbatere este foarte importantă pentru a populariza și pentru a anima dezbaterea publică în ce privește piața unică în general și piața unică digitală în special. Uh, iar Consiliul European din octombrie va fi o ocazie importantă la, cu care Comisia să identifice uh, principalele direcții de acțiune pentru a face să progreseze piața unică digitală. Vă mulțumesc până la sfârșitul mandatului nostru. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Trecem mai departe la vorbitorii din partea grupurilor politice. Dau cuvântul. Văd că domnul Schwab nu este în sală. Dau cuvântul domnului Corea de Campoș. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să-l felicit pe domnul comisar pentru uh, modul în care ne-a permis să, să ducem această activitate la bun sfârșit pentru colaborarea sa. Vreau să mulțumesc uh, colegilor, uh, mai ales lui Pablo și lui Malcolm, Uh, pentru faptul că ne-au permis să ajungem la un consens. Piața digitală este o provocare economică cu foarte mult potențial în perioada aceasta de criză. Comerțul electronic uh, consolidează competitivitatea uh, și permite un evantai de opțiuni cu prețuri bune pentru uh, cetățeni. Iar um, piața unică dinamizează vânzările transfrontaliere și ajută zonele periferice. Iar uh, în Portugalia, pentru uh, insulele Azore și alte regiuni ultraperiferice, un număr foarte mare a acestor a locuitorilor de acum folosesc cumpărăturile în, pe internet în, um, în, uh, în Corfu sunt, sunt cumpărate multe produse, cărți și așa mai departe. Pentru ca uh, această piață să fie accesibilă întregii Uniunii Europene, avem nevoie de, de bandă largă um, accesibilă tuturor, trebuie să se să se aplice articolul 20 al directivei care cere nediscriminarea pe motive de naționalitate. Trebuie consolidată încrederea în site-urile internet și să se garanteze plăți sigure pe internet. Trebuie să se asigure neutralitatea internetului, trebuie să se asigure um, securitatea cloud computing, um, a proprietății intelectuale și punându-se accent pe incluziunea cibernetică, indiferent de barierele lingvistice. În momentul în care vom garanta încrederea cumpărătorilor și vânzătorilor în piața secolului 21, ne vom putea asigura că piața unică a făcut un mare pas înainte. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul Fiona Hall de la ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să salutăm progresul spre piața unică digitală, pentru că este un domeniu în care Uniunea Europeană a obținut rezultate tangibile pentru cetățeni. Săptămâna aceasta au existat uh, niște uh, noutăți în ce privește costurile de roaming care au scăzut, o veste bună pentru perioada de vacanță, însă trebuie să facem și ultimii pași și să implementăm o adevărată piață unică digitală în care toate aceste taxe nu mai au sens. Noi susținem, uh, grupul ALDE susține propunerea comisiei și aș vrea să mă întorc acasă la mine și să spun că se va termina cu taxele de roaming nu peste 5 ani, ci chiar la anul. Sper de asemenea ca până vara viitoare să avem și alte vești bune în legătură cu agenda digitală. Există uh, un mediu de afaceri, în special în zona rurală, unde o mai bună, un mai bun acces uh, la tehnologiile noi și la banda largă ar fi foarte utile și sper ca Comisia să se asigură că persoanele cu dizabilități și cei în vârstă nu vor fi excluși de pe uh, piața digitală și beneficiile pe care ea le oferă și să poată profita de aceste oportunități. Sper de asemenea să putem asigura mediul de afaceri că acțiunea europeană este și împotriva uh, cibercriminalității și să se elimine și barierele în ceea ce privește comerțul transfrontalier. Sper ca și uh, IMM-urile să beneficieze de pe urma acestei inițiative, nu doar companiile high-tech, ci și companiile obișnuite și sper ca uh, comisarul să țină cont de aceste uh, companii mici și uh, să se vadă ce se întâmplă cu acele cafenele, de exemplu, care oferă internet și care au ajuns să uh, promoveze comerțul transfrontalier. Acestea sunt lucruri importante pentru viitor, ținând cont de faptul că avem nevoie de locuri de muncă care pot fi promovate în acest fel. Deci așteptăm uh, un progres foarte rapid pentru încheierea pieții unice digitale. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum domnul Harbour, din partea grupului ECR. Um, I think it's... Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Uh, poate merită să reamintim Parlamentului că miezul acestei dezbateri este o rezoluție care a venit de la Comisia IMCO a Parlamentului, propusă de mine ca președinte și, Pablo, și de Pablo Arias care va vorbi după mine. Rezoluție care plasează piața digitală în centrul uh, creșterii economice și a creării de locuri de muncă și m-am bucurat că uh, uh, Fiona și Antonio au subliniat acest lucru, dar aș vrea să vă întreb, domnule uh, președinte, de ce, dacă avem o rezoluție parlamentară asupra acestui subiect, de ce autorii ei nu au fost invitați să deschidă dezbaterea? Mă bucur că l avem pe domnul comisar aici ca să deschidă dezbaterea, dar ar fi trebuit să o încadrăm în contextul rezoluției noastre. Și spun asta pentru că Comisia IMCO a lucrat uh, în mod consecvent uh, asupra unor politici necesare pentru a îmbunătăți piața digitală unică. Uh, de când am fost eu președinte, dar și în ultimele șase luni, Pablo Arias a fost președintele unui grup uh, multipartinic în care a fost implicat și Corea de Campos, grup care a produs această rezoluție și vreau să mulțumesc în special celorlalte comisii care uh, au transmis uh, opinii, uh, jurii, transport, comerț internațional, cultură, amploa, toți au trimis uh, puncte de vedere. Mesajul nostru, domnule comisar, este, așa cum ați indicat și noastră, că e vorba de o problemă complexă și diversă, dar noi credem că are nevoie de un cadru politic care să o ajute să progreseze, în același fel în care ați preluat ideea Single Market Act și ați încurajat-o și mă bucur că uh, vine uh, acel summit la care, cum ați spus, veți uh, trasa ultim, cele mai noi tendințe de acțiune. Eu v-aș încuraja să faceți asta înainte de summitul european. Poate că asta se va, se, se va întâmpla. Asta e mesajul nostru în această dimineață și încurajez colegii să examineze detaliile rezoluției care, trebuie să spun cu bucurie, este susținută de tot Parlamentul. Nu există amendamente uh, Uh, la această rezoluție și este susținută unanim. Vreau să închei din nou uh, uh, repetând ce a spus doamna Haustim în legătură cu locurile de muncă. Săptămâna trecută am fost la conferința digitală și am fost președintele unui panel acolo. Și a, ați menționat acest lucru că afacerile, întreprinderile se transformă pur și simplu atunci când intre pe piața digitală. Parlamentul uh, a rămas mult în urmă în ce privește inițiativa privind tinerii și investiția. Știm că există o mare problemă cu uh, capacitățile digitale ale oamenilor, cu capabilitățile digitale. Dacă folosim banii ca să luăm tineri care au capacități digitale, capacități și să-i angajăm în astfel de mici întreprinderi care să, și să le transforme, creându-le website-uri și așa mai departe, așa vom scoate economia europeană din criză, vom crea și mai multe locuri de muncă. Și vă recomand acest lucru uh, ca parte a activității noastre pe acest subiect. Eh, Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Pablo Arias. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să spun că sunt absolut de acord cu tot ce a spus domnul Harbour aici. Și uh, nu e vorba aici doar de o simplă rezoluție pe care o vom vota. În mandatul acesta am lucrat foarte mult în multe domenii pentru a atinge un obiectiv, un obiectiv pe care ni l-am fixat la începutul mandatului nostru, și anume încheierea pieții unice digitale și obținerea tuturor beneficiilor posibile de pe urma economiei digitale. Acel, acea așa numită revoluție digitală cu un potențial foarte mare. Am adoptat deja în acest mandat rapoarte care doreau să atingă același obiectiv. În septembrie 2010, încheierea pieții interne pentru comerț digital și octombrie 2012, piața unică digitală. S-a creat și un grup de lucru special pentru piața unică digitală care funcționează de peste 2 ani și jumătate și care până acum a avut 16 întâlniri în care au participat în medie 60 de persoane pentru fiecare ședință. Membrii ai uh, Parlamentului, reprezentanții ai Comisiei, ai Industriei și al asociațiilor uh, consumatorilor și companiilor. Ar trebui să subliniem aici uh, prezența vicepreședintei Comisiei, Nelly Cross, la una dintre ședințe și de asemenea comisarului Barnier în iunie 2012. Această rezoluție ține cont de rezoluțiile și toate lucrările, rapoartele, documentele pe care le-am menționat anterior. Însă nu este doar atât. Ceea ce vom vota astăzi este un lucru mult mai important. Încercăm să încheiem acest cerc virtuos pe care l-am început în urmă cu mai mulți ani pentru a ne afirma din nou angajamentul clar și pentru a cere celorlalte instituții, Comisiei și Consiliului, să își confirme angajamentul pentru a atinge acest obiectiv. Astăzi se află aici cu noi comisarul Barnier, care a lucrat uh, foarte bine alături de noi și care a dat dovadă de o voință deosebită pentru ca, fapte, pentru ca vorbele să se transforme în fapte. Există multe alte persoane care au contribuit pentru a ajunge ziua de astăzi la acest uh, obiectiv. De-a lungul mandatului am adoptat mai multe propuneri legislative și nelegislative și ne aflăm în uh, acest proces parlamentar pentru a atinge acest obiectiv. Directiva pentru drepturile consumatorilor, de asemenea soluționarea litigiilor online, drepturile proprietate intelectuală, cloud computing, de asemenea conectivitatea, pentru a menționa doar câteva dintre ele. Trebuie să lucrăm în continuare împreună pentru ca visul nostru să devină realitate și pentru a avea o adevărată piață digitală în Europa. Și spuneam încă de la început că ieșirea din situația de criză are această formă digitală. Trebuie să devină realitate. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș vrea să-i rog pe toți colegii să își respecte timpul de vorbire. Și acum, doamna Gebhardt. Mulțumesc, domnule președinte. Pericolul este ca consumatorii să părăsească piața digitală. Iată de ce trebuie să promovăm accesul universal la serviciile internet pentru toți cetățenii din Uniunea Europeană. Accesul la serviciile pe internet, lărgirea um, serviciilor de bandă largă, îmbunătățirea securității internetului și a infrastructurii internetului. Iată, acestea sunt principiile oglindite în această rezoluție. Mulțumesc domnului Arias și domnului Corea de Campos pentru activitatea excelentă um, desfășurată pe marginea acestui dosar. Acestea sunt elementele importante. Neutralitatea rețelei reprezintă o precondiție ce trebuie asigurată motiv pentru care mă surprinde că PPE-ul dorește un vot separat pe marginea acestui subiect. A fost retras? Da? Câteodată mm, dă dovadă și domnul Schwab de un raționament bun. Ra- Neutralitatea rețelei este un element extrem de important. Trebuie să ne asigurăm că toți cetățenii, toate companiile, indiferent de, de locul uh, unde își au sediul sau unde se află în Europa, trebuie să aibă același acces la internet și aceeași viteză a rețelei. Iată de ce avem nevoie să abordăm această chestiune la nivel comun, motiv pentru care rezoluția este foarte bună și aștept cu nerăbdare votul. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor, doamna Șache. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Piața unică este o moștenire importantă a Uniunii Europene și, de asemenea, un lucru care nu s-a obținut încă. În special atunci când e vorba de piața unică digitală, trebuie să eliminăm foarte multe bariere pentru a permite milioanelor de euro să intre în economia europeană. Prioritățile CFM-ului nu țin cont de nevoile noastre pentru ca Uniunea Europeană să devină piața digitală cea mai competitivă la nivel global. Aceasta ar trebui să fie ambiția noastră, dar pentru asta e nevoie de resurse pentru viitorul secol și nu pentru cel care a trecut. Așteptăm de asemenea propuneri din partea Comisiei pentru a întări drepturile de proprietate intelectuală, pentru că cadrul actual a, nu permite a, beneficii foarte mari în ziua de astăzi trebuie să se țină cont și de interesele publice în ceea ce privește accesul la informații și uh, să nu se mai protejeze în mod disproporționat uh, accesul pe piață. Avem nevoie de concurență și competitivitate și de aceea acesta trebuie să se traducă în lege. Trebuie să avem uh, un nivel legal online și să protejăm drepturile pe internet. Cetățenii așteaptă mai multe de la guverne și pe bună dreptate. De aceea date accesibile, standarde clare, to educație în domeniul uh, TIC, toate acestea sunt importante pentru cetățenii noștri. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum domnul Bielan. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt convins că lansarea totală a unei piețe digitale comune va contribui la competitivitate și va duce la dezvoltarea economiei bazate pe cunoaștere o accesibilitate din ce în ce mai mare la rețelele de broadband, de internet broadband, stimulează activitățile economice și asta se traduce în comerț transfrontalier. Ar trebui uh, să considerăm că dezvoltarea pieței digitale este o prioritate politică. Mai întâi trebuie să luptăm pentru a elimina barierele, reguli privind TVA-ul, dubla Uh, taxare sau acceptarea doar parțială a uh, facturilor electronice. Infrastructura trebuie să se dezvolte, mai ales în anumite regiuni, în special în ce privește rețelele mobile. Este important să asigurăm un bun management al pieței digitale uniforme și să asigurăm uh, o piață cuprinzătoare și o neutralitate a rețelei. De asemenea, trebuie să susținem productivitatea companiilor pentru a face mai activi cetățenii care acum nu și-au locuri de muncă. Mulțumesc. Acum dau cuvântul domnului Schwab. Mulțumesc, uh, mulțumesc domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. În primul rând, uh, dați-mi voie să mă adresez uh, raportorilor din umbră și să le mulțumesc pentru toată um, activitatea făcută. Piața digitală unică, revoluția digitală, uh, au uh, suprarevoluționat revoluționat economia europeană, uh, iar în urma acestui lucru, consumatorii, cetățenii au foarte multe uh, posibilități, iar în această nouă realitate, dat fiind uh, problema, probleme pe care, le-a, pe care le-a creat criza, este obligația noastră să analizăm posibilitățile pe care le oferă aceste, această nouă realitate pentru cetățenii noștri. Iată de ce această rezoluție își propune să caute uh, con- condițiile necesare pentru a defini piața internă europeană, astfel încât toți cetățenii să poată, să beneficia de, să, să poată beneficia de pe urma avantajelor sale. La ora actuală, din păcate, piața este fragmentată din motive juridice. În mare parte, mulți dintre noi ne-am ocupat de acest dosar, am încercat să facem regulile mai competitive mai compatibile și eu m-am ocupat de directive pe marginea acestui în dosar. Există 27 de sisteme juridice, iar acest lucru înseamnă până la urmă că cetățenii europeni nu pot uh, cumpăra produse din străinătate așa cum și-ar dori, iar acest lucru nu este durabil pe termen lung. Chiar dacă dorim să, să ne bucurăm de beneficiile <clears throat> oferite, statele membre trebuie să își adapteze legislația și monopolurile, iar uh, cei care au profit de pe urma acestei situații trebuie să fie împiedicați să continue să facă acest lucru. Trebuie să ne să spunem foarte clar uh, cum se pot bucura cetățenii de beneficiile pieței uh, interne digitale, pieței muncii digitale creșterea poate, poate fi spoită cu 20% și locurile de muncă la fel, ceea ce, bineînțeles, ar duce la prețuri scăzute, iar acest lucru le-ar permite cetățenilor să facă economii. Bineînțeles, va fi nevoie de investiții și mm, va fi nevoie de multe eforturi în acest sens, dar cred că cu toții trebuie să ne aducem contribuția la acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Următorul vorbitor, uh, domnul Biderhalter. Domnule președinte, piața unică digitală este esențială pentru creșterea economică și competitivitatea europeană. Agenda a fost prezentată, proiectele sunt clare, însă pentru a atinge cu adevărat acest obiectiv, pentru a oferi mai multe alegeri consumatorilor, e nevoie o mai, de o mai mare accesibilitate, de o protejare a neutralității pe net și de o protecție a datelor eficientă. O piață unică digitală eficientă este necesară pentru ca consumatorii să aibă acces la serviciile de internet și conținutul său. Acestea trebuie asigurate de către Comisia Europeană pentru ca cetățenii să aibă acces la servicii de internet rapide și de broadband. Acestea sunt esențiale pentru un nivel ridicat de participare a tuturor consumatorilor pe piața unică digitală. Pentru a avea mai mare inovație socială, culturală și economică, e nevoie de niște drepturi de proprietate intelectuală foarte simple și clare pentru toată lumea. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna McClarkin. The completion of the... Completarea pieței digitale unice va crea potențial uriaș și asta trebuie să fie o prioritate strategică pentru Uniunea Europeană. Piața unică digitală poate adăuga 800 de miliarde de euro economiei europene, echivalentul a 4200 de euro pe gospodărie europeană. Rezoluția noastră subliniază importanța și uh, responsabilității politice în statele membre și în uh, Uniunea Europeană. Se propun o serie de acțiuni uh, concrete, cum ar fi investițiile în rețelele fixe și mobile, revizuirea regulilor de proprietate intelectuală, îmbunătățirea serviciilor de plată și de livrare. Totuși, sunt sceptică împotriva unui aliniat care a fost adăugat de Comisia Jurii, care cere o lege europeană a vânzărilor. ECR-ul va vota împotriva acestui alineat pentru că nu există dovezi în legătură cu beneficiile unei astfel de legi europene pentru consumatori și pentru uh, întreprinderi. Totuși susțin această rezoluție uh, a domnului Aria și a, a colegului uh, Malcolm Harbour pentru că este un pas important către încheierea, completarea pieței digitale unice. de Vera. Mulțumesc. Doamna Pilar de Castillo. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar. Voi încerca să utilizez la maxim cele 90 de secunde pe care le am la dispoziție. Însă nu pot să nu felicit uh, la început colegii mei, domnul Harbour și domnul Pablo Arias, pentru ceea ce au făcut. Tehnologia informației și a comunicării reprezintă un adevărat catalizator al dezvoltării acestui proiect care are acum mai bine de 50 de ani și care se află în centrul proiectului european, și anume piața unică internă. Ticurile reprezintă un element esențial pentru a facilita și aș putea spune că în ultimii cinci ani piața internă europeană a avut de câștigat de pe urma acestor tehnologii. Vorbim astăzi despre piața digitală, însă acesta este doar una dintre fațetele acestei piețe interne europene. Aș vrea însă să mă centrez aici pe un element care n-a fost suficient de bine subliniat de către toți cei care au contribuit la această rezoluție și la acest dosar. Mă refer la procesul de digitalizare a sectorului public, sector public care are o funcție decisivă în Europa. Dacă reușim cu adevărat uh, să ajungem la această digitalizare a sectorului public, a administrației publice în Europa, atunci vom uh, accelera dezvoltarea pieței interne și, prin urmare, și a pieței unice digitale. Mulțumesc! Mulțumesc. Următorul vorbitor, doamna Camerevert. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. E nevoie de trei lucruri din punct de vedere cultural. Internetul trebuie să rămână deschis. Avem nevoie de prevederi Eh, juridice clare în ceea ce privește neutralitatea interneturilor, internetului, iar dispozițiile propuse de comisie nu sunt suficiente. Avem nevoie să eh, ne asigurăm că se ține cont de interoperabilitate pentru, um, pentru a putea interconecta rețelele, ceea ce ar permite acces eh, echitabil la internet. În economia digitală trebuie să ne asigurăm că litigiile sunt soluționate în mod corect, litigii între utilizatorii și autorii operelor, acest lucru uh, înseamnă că drepturile trebuie să fie cunoscute. Iar din acest motiv trebuie să existe mai multe dispoziții în ceea ce privește um, acest sistem de soluționare a litigilor în legislația noastră. Este foarte important sunt foarte importante aceste lucruri pentru progresul pieței digitale. Trebuie să ne asigurăm că protecția datelor se află la un nivel necesar pentru a asigura siguranța. Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Toșanovski. Vážený pane předsedo, pane... Domnule președinte, domnule comisar, dezvoltarea pieței unice digitale este crucială pentru creșterea competitivității țărilor europene pe piața mondială. Uh, diferențele de prețuri la serviciile de date, acoperirea inegală, diferența de viteză a conexiunilor, și așa mai departe, uh, reprezintă bariere cruciale în calea pieței unice digitale. Va fi din ce în ce mai multă cerere de transfer de date și de servicii din cauza fenomenului de cloud computing. De aceea este crucial să dezvoltăm uh, internetul broadband Uh, statele membre au încercat să găsească o soluție comună la aceste probleme. Cred că dezvoltarea internetului uh, broadband de bandă largă uh, în toată Europa este o precondiție crucială pentru a avea o piață digitală reală. Programul de susținere a internetului broadband trebuie să susțină acest scop. Eu sunt raportor pe acest subiect. Mulțumesc, domnule președinte. Panie przewodniczący, panie panowie. Mulțumesc, doamna Hanslik. Mulțumesc, domnule președinte. Piața unică digitală este foarte importantă pentru mediul de afaceri. Companiile care lucrează la nivel transfrontalier trebuie să facă față uh, a 27 de sisteme diferite și aceasta reprezintă o barieră foarte importantă pentru IMM-uri. Aș vrea să vă reamintesc că IMM-urile sunt cele care generează 85% din noile locuri de muncă. Aceasta s-a întâmplat în ultimii 5 ani. Piața unică digitală este de aceea o oportunitate pentru reducerea birocrației și pentru internaționalizarea IMM-urilor și de asemenea pentru îmbunătățirea cadrului administrativ în care ele operează. M-a bucurat faptul că domnul comisar a vorbit și despre potențialul oferit de comerțul digital și de îmbunătățirea sistemului de plată pe internet. Este un lucru esențial pentru IMM-uri care așteaptă acțiuni concrete în acest domeniu. O piață unică completă va oferi noi oportunități de stabilirea noilor companii. Aceasta reprezintă un potențial deosebit de mare care va permite nu doar o economie pe internet puternică, ci va oferi și noi oportunități companiilor o piață unică digitală uniformă trebuie însă să funcționeze în primul rând foarte bine, pentru că altfel companiile nu vor avea încredere în potențialul și oportunitățile pe care le prezintă. Ar fi important să analizăm și situația directivei serviciilor și implementarea corectă a acestei piețe uniforme. Aș vrea să felicit și raportorii pentru rezoluția lor. Mulțumesc foarte mult și acum doamna Trautmann. Monsieur le commissaire, chers collègues, nous voulons tous réussir le marché. Dragi colegi, cu toții dorim ca piața digitală să fie un succes. Aș dori să vă spun trei lucruri. În primul rând, domnule comisar, Comisia are instrumente pe care le-a putea folosi mai bine este vorba despre regulamentul privind telecomunicațiile, ar fi putut uh, dezvolta piața, piața digitală folosindu-și competențele pentru a identifica piețele transnaționale. Cred că uh, acesta este un instrument foarte important și trebuie folosit. În al doilea rând, infrastructurile. Ați uh, vorbit despre telecomunicații cele din urmă și am constatat un, un lucru îngrozitor, că um, avem numai un miliard uh, de euro la dispoziție pentru a încerca să atingem acest obiectiv al uh, echității în Uniunea Europeană. Nu există piață digitală dacă nu putem să asigurăm tuturor cetățenilor accesul la servicii. Și în cele din urmă este vorba despre viziunea de ansamblu. Uh, avem foarte multe texte din proprie inițiativă. Această rezoluție arată voința Parlamentului European de a uh, face politica mai coerentă în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, în ceea ce privește performanța Uniunii Europene pentru o piață adevărată și pentru protecția consumatorilor. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, doamna Cucavici. Predsedujoči, spăștuvanii Comisar. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc raportorului pentru acest raport atât de important și interesant. Piața unică digitală va garanta o mai mare mobilitate pentru IMM-uri. Mai mult decât atât, atât cheltuielile generate de activitatea acestor companii va fi, vor fi reduse. E important ca și în sectorul public să se reducă cheltuielile și, prin urmare, contribuabilii să plătească mai puține impozite. Piața unică va promova și posibilitatea ca pacienții să primească îngrijiri medicale în alte țări și îi va ajuta în procesul de informare pe internet pentru a vedea ce se întâmplă cu tratamentele posibile pentru ei. Și nu-i vorba aici doar de tineri, pentru că câteodată dăm impresia că doar tinerii se descurcă pe internet. Pe de altă parte, e important să garantăm și încrederea în acest sistem pentru ca toată lumea să-l utilizeze. Mulțumesc și acum doamna Galo. Mulțumesc, domnule președinte. Indiferent care este sectorul de activitate, folosirea soluțiilor digitale în uh, companii eh, reprezintă un uh, imbold pentru creșterea economiei, chiar și pentru IMM-uri. Integrarea noilor instrumente eh, le permite să fie eficiente, rapide și să facă economii. Iar uh, acestea fiind spuse, cred că trebuie să avem o adevărată strategie europeană pentru cloud computing, care uh, a, care reprezintă deja a treia generație a sectorului digital, care ne permite să creăm infrastructuri, să reducem costurile de investiții printr-un abonament lunar și să garantăm o actualizare permanentă. Dar dacă sectorul digital, chiar dacă sectorul digital modifică mediul de afaceri, dar și relațiile interumane între salariați și între, între angajați și clienți. Deci nu trebuie să uităm dimensiunea umană. Uh, aceasta este greutatea cu care se confruntă la ora actuală americanii prin uh, legea Patriot Act în ceea ce privește folosirea programelor de supraveghere, cum ar fi PRISM. Legislația europeană apără caracterul confidențial uh, în integralitate al datelor. Iată de ce ar trebui să alegem mai degrabă operatorii locali care respectă legislația noastră și uh, să avem Uh, oferte europene care să fie concurențiale. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Are acum cuvântul. Avem, începem la intervențiile, cu intervențiile spontane uh, și doamna Rura Laptun. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Am vorbit foarte mult astăzi despre piața unică digitală și cred că suntem de acord că am realizat foarte multe până acum, deși încă rămân multe lucruri de făcut și mă bucur să vă văd uh, printre noi, domnule comisar. Dar dați-mi voie să subliniez că numai 6 din 10 magazine online europene vând uh, și peste granițele țării în care se află. Există foarte multe obstacole, cum ar fi uh, ratele diferite de TVA, servicii poștale inadecvate, mai sunt încă multe lucruri care trebuie făcute ca să continuăm să creștem încrederea cetățenilor în acest sistem. Trebuie să eliminăm uh, taxele de, tarifele de roaming și vreau să le reamintesc colegilor liberali că nu ne-au susținut când noi am vrut să uh, reducem uh, tarifele la roaming. Cred că trebuie să comunicăm mai bine cu cetățenii noștri Uh, și cu oameni, oamenii de afaceri și cu consumatorii. Trebuie să ne folosim de experiența acestora ca să putem să ieșim din criză. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, spune președintele, acum dau acum cuvântul doamnei you. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și raportorilor noștri pentru dezbaterea de astăzi. Sunt de acord cu doamna Gebhardt în ceea ce privește incluziunea digitală și ce a spus doamna Șarcă în legătură cu cunoașterea deschisă și atunci când s-a vorbit și despre spațiul public. Iată de ce vreau să vorbesc aici despre accesul la cărți și librării care să ofere acces într-un format bun pentru toată lumea, pentru că nu trebuie să se nege niciodată accesul la anumite cărți din cauza formatului sau din cauza faptului că editurile nu oferă formatul digital. Până la urmă, ceea ce ne dorim este ca economia noastră să fie o economie a cunoașterii. Iată de ce dorim să prevenim un adevărat apartheid între cei care își permit să citească și cei care nu. Dorim să avem acțiuni coordonate în acest sens la nivel european. Avem oportunitatea acum de a lua măsurile necesare și cred că trebuie să ne asigurăm că bibliotecile au cărți disponibile în format digital, un lucru absolut necesar pentru viitorul Europei. Mulțumesc! Mulțumesc. Și acum domnul Mălțar. Was internet schon lange wussten hat. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Utilizatorii de internet uh, știau de multă vreme și studiile o confirmă, uh, și anume că utilizatorii nu primesc viteza de transfer corectă din partea furnizorilor de internet, ci în cel mai bun caz două treimi și contractele pe care le semnează pentru servicii de internet broadband trebuie să fie respectate, prevederile contractuale trebuie să fie respectate. Și sigur că asta presupune și costuri uh, de electricitate, conectare la rețea și așa mai departe. În general vorbind, ce promite providerul de internet uh, nu prea se întâmplă. Oamenii nu primesc viteza de transfer pentru care au plătit. Asta se întâmplă cel mai des în zone reale, unde este dificil să ai condiții de rețea corespunzătoare și e dificil ca oamenii să obțină viteza de care au nevoie din cauza lipsei de infrastructură. Deci, conform acestor studii, avem nevoie de o întări, întărire a abordării regionale. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Internet i związane z nim nowe technologie odgrywają bardzo ważną rolę w przygotowaniu. Noile tehnologii care au legătură cu internetul joacă un rol foarte important în cadrul programelor puse la punct de Comisia Europeană pentru a stimula economia europeană. Economia bazată pe cunoaștere va permite Europei să-și mențină poziția într-o lume din ce în ce mai competitivă. Ocaziile pe care le aduc le aduce comerțul transfrontalier reprezintă un lucru foarte important la ora actuală. Dar nu trebuie să uităm uh, că noile tehnologii de telecomunicații reprezintă și, prezintă și riscuri. Este important să salutăm activitățile Comisiei Europene în ceea ce privește combaterea acestor amenințări și riscuri, cum ar fi phishing-ul și alte riscuri uh, în mediul online. Toate acestea sunt importante în contextul piețelor electronice. Mulțumesc! Domnul Kelly are cuvântul. Margaret Utron, uh, Commissioner Barnier, Mulțumesc, domnule Barnier, și vreau să mulțumesc uh, membrilor deputaților care au arătat că e nevoie de încheierea procesului de piață unică digitală. Aceasta este o condiție necesară pentru dezvoltarea economiilor europene. Cetățenii așteaptă de la noi să existe o integrare a serviciului public, să existe un sistem de sănătate online, de educație și să existe un sistem broadband în întreaga Europa. În ceea ce privește comerțul digital, s-a vorbit aici despre încredere. Trebuie să încurajăm pe oameni să facă comerț uh, online, de asemenea IMM-urile și trebuie să le oferim măsurile necesare pentru a o face cu încredere. Aș vrea să subliniez un alt lucru care se întâmplă în circumscripția mea și care acum uh, s-a extins și un program nou care a fost lansat pe 29 ianuarie și care se referă la mai, mult, mai mare expertiză în Europa în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc și acum dau cuvântul ultimul uh, vorbitor, doamna Isaia. Comisare. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule comisar. Aș vrea să mulțumesc uh, foarte călduros comisarului pentru eforturile făcute și pentru programul prezentat săptămâna trecută piața digitală unică, dacă vrem să o implementăm corespunzător, avem nevoie de avem nevoie să ne asigurăm că regiunile Europei uh, sunt uh, aduse la oaltă și uniformizate în ce privește accesul, viteza de acces la internet. Uh, are Comisia cunoștințe legate de schimbările care vor avea loc în viitor și care vor afecta unele regiuni ale Europei? Mă bucur să văd că această nouă propunere este una foarte bună. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul acum domnului comisar Barnier în numele Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc pe scurt să răspund uh, uh, tuturor. V-am ascultat cu mare atenție. Trebuie spus, domnule președinte, că dezbaterea din această dimineață are loc, uh, fiindcă Parlamentul European și mai ales Comisia pentru piața internă și uh, Malcolm și Pablo au uh, făcut o treabă foarte bună pe marginea acestei rezoluții care este foarte exactă, dar uh, și variată și care este sprijinită în mare, în, în majoritate de către membrii Parlamentului Euro- European, reprezintă, după părerea mea, uh, un element extrem de important și vreau să vă să mulțumesc uh, domnului Arias și domnului Harbour uh, pentru uh, activitatea desfășurată. Am participat la uh, lucrările grupului dumneavoastră uh, acum câteva săptămâni și așa cum a spus uh, și dumneavoastră, doamna Trautman, ne va permite această activitate ca în cele din urmă, uh, vedeți ce se întâmplă, uh, avem din ce în ce mai multe texte, așa cum am spus, uh, și vor mai veni și altele. Uh, Eh, ne va permite, deci, să, să, să, să subliniem mai bine această viziune de ansamblu, folosesc aici cuvintele noastre, în ceea ce privește piața digitală. Vom face și alte propuneri, așa cum am spus, la următorul Consiliu din luna octombrie. Mai mulți dintre dumneavoastră, începând cu domnul Bielan, după care domnul Schwab, eh, Galo, în ceea ce privește de cloud computing, domnul Moze, domnul Kelly, au vorbit despre investiții mai mult ați vorbit despre investiții. Ați spus și dumneavoastră, doamna Trotman, despre Connecting Facility, despre care am spus și eu chiar că nu beneficiază de suficientă finanțare. Da, într-adevăr, este, e nevoie de investiții în domeniul digital, mai ales pentru a atinge acest obiect de, al nediscriminării, asupra căruia voi mai reveni. Iată de ce um, în ceea ce privește regulamentul financiar, am uh, lansat Cartea Verde uh, privind investițiile pe termen lung și modul în care putem asista prin, regulament, prin reglementare bancară și financiară, prin guvernanță și prin uh, impozitare, prin intermediul creditelor, poate prin intermediul BEI, cum putem ajuta, deci, investițiile pe termen lung de care avem nevoie pentru a putea asigura dezvoltarea pieței unice digitale. Uh, connecting Facility există, dar nu este suficientă. Tocmai pentru a... Ați vorbit despre, doamna Gale, despre cloud computing, domnule Kelly, uh, știu cât de uh, mult doriți să ocrotiți cetățenii și datele personale. Am spus deja în intervenția mea anterioară că uh, că trebuie să tragem un învățământ, între altele, din această criză în ceea ce privește spionajul în Europa și mm, ce s-a întâmplat, este nevoia ca pe viitor să există o voință politică de a da Europei eh, instrumente pentru a-și asigura eh, autonomie strategică. strategică. Am vorbit despre Galileo, dar eh, și despre cloud computing, bineînțeles, fiindcă aici intră neapărat și cloud computing. Deci, uh, am, aș dori ca în ceea ce vește aceste aspecte să existe mai multe instrumente pentru a asigura această autonomie strategică a Uniunii Europene. Doamna Trautmann, uh, ați vorbit dumneavoastră despre acțiunile noastre, uh, ce au în vedere o mai bună utilizare a telecomunicațiilor, dar vreau să vă reamintesc că ne bazăm pe realitatea concurențială a piețelor care, eh, din păcate, rămân prea fragmentate, prea naționale. Inițiativa doamnei Cross din luna septembrie, eh, ceea ce privește telecomunicațiile, merge exact în această direcție și eh, vă cer aici sprijinul. Dorește această inițiativă, deci, să creeze o adevărată piață europeană unică în acest domeniu. Ați vorbit despre nediscriminare. Ehm, pe, mm, ehm, motive geografice, domnul Corea de Campos, știți foarte bine că uh, eu înțeleg foarte bine handicapul uh, distanței pentru regiunile ultraperiferice dar există și alte exemple pe continentul european uh, al uh, discriminării geografice din cauza altitudinii și condițiilor geografice din unele regiuni. Doamna Gebhardt, doamna Cucovici, ați vorbit și dumneavoastră despre acest lucru și bineînțeles că nu pot să uit uh, ce s-a spus cu privire la discriminația între generații despre care a vorbit doamna Kamenvert pe bună dreptate puneți accentul pe discriminarea pe motive geografice a consumatorilor. Iată de ce vom lansa un ghid privind aplicarea acestui principiu uh, în conformitate cu articolul 20 al directivei serviciilor. Aș dori să-i spun uh, domnului Weidenholzer și doamnei Kamenvert, care au vorbit despre dreptul de autor, că activitatea de care mă ocup de trei ani și există multe texte care nu au fost încă votate la Parlament, acestea au ca scop, să, doresc să se asigure că drepturile de autor vor fi modernizate și vor corespunde vremurilor actuale a pieței unice și a internetului și a dorinței de a garanta accesul cetățenilor la conținutul de pe internet și sper că aceste texte care vor fi votate vor uh, putea uh, să rezolve problema licențelor mm, pluriteritoriale și uh, gestionării drepturilor de autor. Fiona Hall, doamna Tun, ați vorbit despre roaming. Au scăzut tarifele Uh, încă o dată pe data de 1 uh, iunie trebuie să mergem mai departe. Aceasta, aici avem o inițiativă privind telecomunicații despre care am vorbit, iar Nelly Crăs mi-a confirmat uh, că suprataxa pentru roaming va dispărea în curând. Vă mulțumesc pentru invitația făcută de a vizita această cafenea digitală din, circuns- din circunscripția dumneavoastră. O să văd dacă am timp. Mi-ar plăcea foarte mult să ies din birou și să vizitez, să vă vizitez. Mi-ar plăcea foarte mult, nu știu dacă am timp. Vă mulțumesc pentru, pentru invitația și ce uh, cele spuse. Doamna Gebhardt. S-a vorbit despre infrastructurile de mare viteză și care sunt extrem de importante, precum și accesul uh, universal, uh, iar Connecting Facility își va aduce contribuția în acest sens. Există și inițiativa privind neutralitatea internetului în acest an, de care se ocupă um, colega mea Nelly Cross. În ceea ce privește standardele deschise, despre care a vorbit doamna Șaca, o să ne lămurim poziția și așa cum doriți și dumneavoastră, vom garanta acces deschis la nivelul standardelor deschise. Comisia a adoptat de curând uh, o comunicare privind standardele în domeniul telecomunicațiilor. Doamna McClarkin a vorbit despre dreptul comun al vânzărilor și și-a exprimat unele îndoieli în acest sens. Vă reamintesc că în propunerea noastră va exista opțiunea Uh, de a se putea vinde în întreaga Uniune Europeană, garantându-se protecția consumatorilor, nu încercăm să înlocuim uh, legislația națională privind costumul, consumul, ci va exista această opțiune suplimentară. Doamna de Castilio și nu numai au vorbit despre un domeniu unde se pot face economie, este vorba despre digitalizarea um, achizițiilor publice, care reprezintă 18% din PIB-ul european. Eu am înaintat mai multe inițiative alături de colegii mei care au ca scop asigurarea digitalizării. Este vorba despre semnătura electronică eh, și despre facturarea electronică, de pildă, și mai recent. Într-adevăr, aș dori și eu să ajungem cât mai curând la digitalizarea pieței, publice, pieței unice fiindcă s-ar face economii de 70 um, de miliarde, uh, am reduce toată hârsogăraia aceasta dacă am, uh, dacă am digitaliza acest sector. În cele din urmă uh, vreau să vorbesc despre um, cărțile digitale despre care a vorbit doamna Stiller. Comisia a luat măsuri aici pentru a împiedica unele practic, practici restrictive a făcut, acest lucru făcut, l-a făcut colegul Almunia. Lucrurile se mișcă și um, urmărim evoluția prin strategiile noastre. Cel puțin uh, avem inițiativa Licensing Europe, care Așa am spus și azi dimineață, vom facem o evaluare a, la jumătatea parcursului a uh, efectelor acesteia și mă bazez pe rezultatele atelierilor uh, înspre deschiderea pieței unice în acest domeniu. Iată ce doream să vă spun. Doamna Saer a vorbit despre eh, SEPA, o inițiativă care va eh, îmbunătăți eh, situația existentă. Vreau să vă vorbesc despre termenele care sunt necesare pentru atingerea obiectivelor în ceea ce privește SEPA. Vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc celor care s-au ocupat de acest subiect Malcolm Harbour și domnul Arias. Uh, le mulțumesc pentru angajamentul și hotărârea lor, care au jucat un rol foarte important care ne-au permis să adunăm toate aceste subiecte care sunt numeroase, vedem acest lucru și în rezoluție și am permis să avem o vedere de ansamblu asupra acestui subiect care reprezintă o miză foarte mare și anume piața digitală. Mulțumesc foarte mult! Am uh, primit uh, proiectul de rezoluție 733 pe 213 din partea Comisiei.